Bine. Bene, iniziamo subito il voto. Începem cu votul. Câteva minute de întârziere mă ascult, ascuz față de colegi, dar dezbaterea a fost uh, intensă, mulți colegi au participat, am avut uh, um, această dezbatere cu Comisia TRAN, 50 de intervenții și a fost greu să ne menținem uh, în timp, însă acum începem cu votul, sperăm că nu vor fi probleme. Începem cu raportul colegului Tozenovski. Iată. Văd de încercare. Allora pro, eh, proviamo a... Eh. Ah, c'è dell'attacco. No, ma non allons a fare un test de voto, mapu... Vom face un test ca să vedem cine e prezent din partea grupurilor. Am deschis votul. Puteți să votați. Eh, chiudere rapidamente l'operazione di voto, prego. O să încheiem repede cu această parte. Il voto è aperto ancora. Voto è chiuso, abbiamo S-a închis 45 de persoane prezente plus votul meu. Pilar. Nu, totul e în regulă, spune doamna Pilar de Castillo. Foarte bine, am început, am făcut votul de verificare. Începem cu amendamentele 108. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Pentru împotrivă, Vă rog să dați dovadă de răbdare. Pentru mine la început este mai greu, deci verificăm la 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Închis. Se respinge. Votăm atunci amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge și acesta. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 12 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva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 Verificăm. Votul s-a deschis. La 12 al Comisiei IMCO. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 35 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 120. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar putem să verificăm. Am deschis votul. Suntem la 29 al Comisiei Cultură. Votul s-a închis. 35 pentru, se adoptă așadar 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 123 pentru. Mă scuzați, am o notă în fața mea. Deci 123 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 124 pentru, împotriva, abțineri respins. 128 pentru, împotriva, abțineri respins. 128. Verificăm. Votul s-a închis. 26 pentru. Se adoptă. Vă rog să nu mai mi-arătați nimic. 125 pentru împotriva. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru împotriva. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru împotriva. Abțineri. Respins. 131 pentru. Împotriva abțineri respins. Verificăm. Verificăm la 131. Respinto. per poco, ma respinto. 21 23. Ce... Respinge. Acum 132 pentru. Cu amendament oral 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 136 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, Împotrivă, abțineri, 14, IMCO. Suntem la amendamentul 14 de la IMCO pentru, Împotrivă abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 14. Votazione chiusa. Votul s-a închis. 20 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru, împotriva împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votăm la 23. Al regii. Votul s-a închis. 29 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat, se adoptă. Verificăm. 172. Votul s-a închis. 21 la 24 este respins. Iată. Astăzi lumea votează nu. 173 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm. Hmm, nu știu, e ceva ciudat în seara asta. Votul s-a închis. Se adoptă. patru Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 identice pentru împotriva abțineri se adoptă. 179. Vă rog. Am votat 22 și 174 împreună. Acum votăm 179. Toată lumea e gata? Bravo. 179 pentru împotriva abțineri se adoptă identice, 23 și 180 pentru împotrivă și 181 180, se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri. Pare că este respins, dar vom verifica. Votul s-a închis. 8 la 38 se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Pare că este respins, dar vom verifica. Votul s-a deschis. Votăm la 26, deci. Votul s-a închis. 26. Douăzeci și șase. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm atunci 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 185. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 187 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 197. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23. Compromisul 23. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 40. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul... Verificăm la 20, vă rog. Votul s-a închis. 22 la 24 a fost respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 218 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog, verificăm. 218. Votul s-a închis. Respins. 2 la 43. Lumea nu ridică mâna și eu nici nu văd pe toată lumea. Amendamentul 29. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 225. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 226. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 228 pentru potrivă abțineri, respins. Amendamentul 41 și 17 împreună pentru potrivă abțineri se resping.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 145, 46, 47 și 48 în bloc. ...245, 246 și 247. E bine așa? Bun. Pentru. Împotriva. Abținări. Respins. opt. pentru împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. La 248. Votul s-a închis. Se respinge. 31 la 13. 250 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? E respins, dar putem să verificăm dacă doriți. Votul s-a închis. 16 la 30. Compromisul 33 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 250. Nu votăm 255. A fost retras. Bun. Atunci s-a retras 255, deci trecem la compromisul 34. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 257 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 262 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 263 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, împotrivă. Sunteți pentru sau împotrivă? Votăm 43. Sunteți pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 36 și 265 împreună. Pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 266. Pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 267. Pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 268 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 269 pentru împotrivă, cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineri verificăm la 21, vă rog. Votul s-a închis la 21. 24 pentru, 22 împotrivă se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 273 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 274 și 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 275 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 276 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 277 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 278 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În bloc 283 până la 289 Vot în bloc pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 44 și 18 sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 290 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Com amendamentul 41 pentru,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 abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună, 7 și 2. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 și 66. Vot, vot împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri. Verificăm. La 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respingem. Se adoptă compromisul 5. Acum amendamentul 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 și 4 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 și 78 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 și 6 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 și 90. Votăm ambele amendamente. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 și 10, identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 și 8 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Vot electronic, votul s-a deschis. Votazione chiusa. Sanchis votul. 43 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Votăm acum mandatul de negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru o abținere și un vot împotrivă, deci se adoptă și felicitări pentru treaba bine făcută. Haideți să trecem la următorul raport al domnului Covaci. Putem să trecem la acest raport? Raportul Covaci. Soluzione legislativă, votazione aperta. Sul rapporto Covaci. Aici trebuie să votăm doar rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci și nouă pentru, 1 împotrivă. Bun, deci se adoptă. Trecem mai departe la raportul Enciu. Compromis cu amendament oral. Compromisul D. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 2. amendamentul. oral, aveți Thank you, Chair. Uh, I would like to propose... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să propun eliminarea trimiterii la energie neconvențională, la surse de energie neconvențională, pentru că am făcut o propunere, dar nu știu de ce apare formularea în acest fel. Amendamentul este foarte simplu. Trebuie să se elimine doar cuvântul non-conventional, neconvențional. Dacă colegii nu pot să înțeleagă, atunci mm, voi citi consideră că obiectivul de cooperare teritorială și uh, creșterea uh, oportunităților pentru proiecte transfrontaliere pentru a ajunge la o interconectare inteligentă și eficientă între sursele de energie locale și regionale, nu surse neconvenționale locale și regionale. Vreau să se elimine, deci, cuvântul non-conventional, neconvenționale. Doamna președinte, toată lumea este de acord cu acest amendament oral? Bun, atunci votăm acest amendament cu amendamentul oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pe două părți. Prima parte, pentru, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm. 17. 24-21 respinto. E, respinto. Emendamento 18. Se respinge. Acum, amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 25 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. 43 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Felicitări, se adoptă. Trecem acum la raportul Langen. Haideți să începem cu amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru și 68 împreună se resping 65 pentru 65, 67 și 70 în bloc pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 71 și amendamentul 10. Nu. 71 doar. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Am votat acum amendamentul 10. Și apoi votăm amendamentul 11. Sau vreți să votăm 72? Bine, ce scuze. Bine. Am votat la 71, am votat la 10 și acum votăm 72. Bine, 72. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 73 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 19 și 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri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 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 și 103 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 și 111 identice pentru, împotrivă, abțineri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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 51 pentru, 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 135 aș dori o verificare a votului. 135, Pilar. La 135? Nu, nu, nu, e ok. A fost ok votul. Bun. Suntem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnule Langen. Și acum trecem la următorul vot. A, ah, nu, mai avem uh, o întrebare cu solicitare de răspunsură referitoare la testele de stres. S-a deschis votul. S-a închis votul. patru de voturi, niciunul împotriva, nicio abținere, avem unanimitate. Și mai avem și industria siderurgică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și aici avem un vot în unanimitate și astfel am încheiat această rundă de voturi. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare. Îmi cer scuze că la început am avut niște mici dificultăți. Mi-a fost puțin greu să văd exact cine cum votează. Și trebuie să vă mai uh, spun că avem reuniune următoare pe 27, 28, 29 noiembrie și în scurt timp avem reuniunea coordonatorilor și îi rog pe toți cei care nu participă la această reuniune să părăsească sala.